externă, politica comercială, uh, ajutorul umanitar din întreaga lume, dar trebuie să ne consolidăm și granița externă, mai ales cea dintre Grecia și Turcia. Acolo e problema în estul Mării Mediterane și în Balcanii Occidentali. Croația nu va permite să devină o țară hotspot. Uh, spre deosebire de alte state membre, nu am uh, uh, făcut ziduri de uh, sârmă ghimpată, ne protejăm granița cu uh, uh, paza de frontieră, uh, apărăm granița spațiului, viitoarea granița spațiului Schengen și aplicăm dreptul croat, standardele europene și internaționale. Că atunci când au fost mici probleme, acestea au fost anchetate și sancționate, dar acestea nu trebuie să fie considerate grave. Am fost în zonă la granița între Bosnia-Herzegovina și Croația și am înțeles care sunt condițiile acolo. Trebuie să cooperăm, să folosim activitățile Frontex-ului, să ne ajutăm unii pe alții pentru a aborda subiectul în mod adecvat. Când vine vorba de extindere, eh, lucru menționat de domnul B, spun un singur lucru. Nu nu ne grăbim, ci reacționăm în mod responsabil față de cei ca, de state care sunt europene și sunt încrijurate de state europene. Țările din sud-estul Europei n-au unde să meargă, nu vor intra în Statele Unite, nici în China, nici în Rusia. Deci, singura lor uh, perspectivă este cea europeană și politica noastră este să structurăm relația în mod serios. Dacă avem, promovăm în continuare o poliție de a le da, o politică de a le da impresia că vor fi în anticameră uh, ad vitam aeternam, nu vor mai respecta obiectivele și nu vor mai face reforme cu atâta aplomb. Deschiderea negocierilor nu înseamnă că mâine vor adera, înseamnă că vor intra în pro- proces de durată, complicat, tehnic și de aceea um, schimbarea metodologiei și progresele celor două țări vor duce la situația în care la summitul de la Zagreb vom avea o declarație care va deschide calea pentru următorii 10 ani. Acesta este obiectivul nostru. Când vine vorba de intervenția doamnei Tomașici, vă mulțumesc pentru propuneri Mulțumesc pentru că doriți ca președinția croată să fie de succes. Vom colabora. Acesta nu va fi un exercițiu protocolar. Facem eforturi, ne-am pregătit bine și cei care se ocupă de președinție s-au ocupat, cam, ă, spre deosebire de alți actori din țara mea, au avut toată viața lor politică și profesională pentru a înțelege Europa, pentru a face rolul nostru relevant și de succes. Aceasta este abordarea noastră. În fine, când vine vorba de fonduri, doresc doar să spun două lucruri. Echilibru între politicile tradiționale și modernizare nu este o ecuație simplă. Dacă ar fi fost simplă, am fi ajuns deja la un acord, probabil în Parlamentul trecut. Trebuie cu toți să dăm dovadă de responsabilitate, pozițiile sunt foarte diferite, dar trebuie cu toții să ne mai gândim um, și să acționăm în interesul țărilor noastre și al cetățenilor noștri. Acesta va fi principalul prin, um, uh, principiul după care vor fi duse aceste negocieri. Mulțumesc, Andrei. Acum începe dezbaterea. Are cuvântul domnul sau doamna Ressler, un minut și jumătate. Parlamenta, poștovani președnice Vlad. Mulțumesc. Domnule președinte a Parlamentului European, domnule prim-ministru, dragi colegi, este clar că Croația aparține Europei, atât din punct de vedere cultural cât și istoric. Dar uh, cu nu prea mult timp uh, în urmă, pacea uh, în uh, Europa reprezenta doar uh, un vis îndepărtat. De aceea, Iată, Croația marchează un alt pas simbolic în această transformare extraordinară pe care a parcurs-o Croația. Croația a făcut um, pași foarte mari în ultimele trei decenii și iată că acum este un membru de succes al Uniunii Europene. Astăzi, la începutul unui nou ciclu instituțional, avem uh, provocări și obiective comune pe care le-am inclus în prioritățile președinției croate. Una din întrebările cheie se va referi la uh, maniera în care vom putea ajunge la un acord pe CFM. Pe lângă modernizarea Europei, nu trebuie să uităm de politicile tradiționale de succes ale Uniunii Europene și de uh, depășirea diferențelor regionale care, din păcate, mai există. Sunt convins că Croația are o perspectivă unică și că va putea rezolva provocările demografice și tehnologice noi. Sunt convins că președinția croată a Uniunii Europene va fi un succes pentru o Europa puternică într-o lume a provocărilor. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Borzan, un minut și jumătate. Bun. Mulțumesc, doamnă președinte. Croația a preluat președinția Uniunii într-o perioadă plină de provocări și, indiferent de ceea ce ne diferențiază, Prioritatea noastră ar trebui să fie calitatea vieții pentru cetățenii europeni. Pe piața unică nu ar trebui să existe cetățeni de mâna a doua. Piața muncii ar trebui să fie deschisă pentru toți cei care doresc să trăiască în condiții demne. Avem nevoie de o garanție pentru tineri, să-i ajutăm pe cei care doresc să fie funcționali dincolo de frontierele lor și să garantăm un salariu minim european. Munca fiecărui cetățean trebuie să fie plătită la fel. Pentru că suntem o uniune între egali, nu-i așa? Toate instrumentele economice ar trebui să fie pe termen lung, iar în cadrul Pactului Verde ar trebui să promovăm dialogul cu industria care trebuie să se gândească dincolo de beneficiile sale și să-și asume responsabilitatea socială Trebuie să îi protejăm și pe consumatori care sunt veriga cea mai slabă a pieții. Avem nevoie de alimente sigure și sănătoase. Ar trebui să fie o prioritate pentru noi să nu uităm și problema cu obezitatea și toate uh, problemele medicale care sunt consecința ei. Salut faptul că președinția și-a luat un angajament pentru a oferi alimente europene de calitate. O primă etapă va fi aceea de a adopta legislație în domeniu. Pentru că am rămas uh, în urmă, avem deja o întârziere de o lună în acest sens. În sfârșit, doresc o Europa mai bună pentru toți cetățenii noștri. Mulțumesc uh, și acum domnul Flego. Președinte Vlad Republic. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru. Președinția Consiliului Uniunii Europene este cu siguranță o provocare pentru cel mai tânăr stat membru al Uniunii Europene. Vă doresc mult succes! Această perioadă uh, nu trebuie să rămână în istorie doar pentru că este perioada Brexitului este și momentul să se promoveze idei noi, să se facă progrese. Am impresia că nu vorbim suficient despre educație. După declarația de la Bolonia, avem nevoie de un nou imbold. Când vine vorba de educație, trebuie să extindem procesul de la Bolonia și la școlile secundare, la licee, pentru că Uh, cei care uh, își obțin bacalaureatul să vină mai competitiv. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Gigold? Mulțumesc, domnul, doamnă președinte, domnule prim-ministru. Este o plăcere să vă revedem în această nouă capacitate și aș dori să mă refer la două chestiuni. În primul rând, Comisia Europeană a prezentat o propunere uh, în ceea ce privește transparența care vizează multinaționalele. IMM-urile și cetățenii obișnuiți plătesc impozite, iar companiile mari uneori nu plătesc deloc. Iar dumneavoastră aveți ocazia, domnule prim-ministru, să repuneți pe agenda Consiliului European această temă. Până acum nu este prevăzută nicio întâlnire, de aceea vă solicit să puneți această temă din nou pe ordinea de zi și să finalizați ce a început președinția finlandeză găsind o majoritate la nivelul Consiliului și președinția finlandeză um, a început să publice toate uh, întâlnirile cu lobbyiști, așa cum uh, face Parlamentul European a promis-o și guvernul uh, german. Vă rog să faceți și dumneavoastră acest lucru pentru a da un exemplu bun. Mulțumesc, doamna Conte, un minut și jumătate. Mulțumesc. În primul rând aș dori să vă urez că mult succes uh, vecinilor noștri Croația, ca, cu care împărțim o mare extraordinară. Marea Adriatică ne oferă foarte mult pește bun, dar în acest ultim an a fost obiectul unor politici restrictive dure din partea Uniunii Europene și nu în ultimul rând în ceea ce privește capturile totale admise, uh, reducerea cu 10% a zilor petrecute pe mare, în ceea ce privește pescuitul cu trawler de fund, care riscă să reducă cu 40% producția italiană. Toate acestea în condițiile în care Comisia Europeană, în loc să consulte Parlamentul European, a preferat să nu o facă și să acționeze în cadrul Comisiei Generale pentru Pescuitul Mediteran. De aceea este nevoie să fim uniți împotriva acestei tentative de delegitimare a Parlamentului European, care reprezintă vocea cetățenilor. Angajamentul Italiei, Croației și Sloveniei pentru pescuit trebuie să fie unul comun pentru apărarea um, pescarilor <clears throat> și pentru bune relații de vecinătate. Sper așadar că se va moderniza această optică. Și aici, dată fiind prezența Comisiei și sper un răspuns clar, uh, mi-aș dori să știu dacă se intenționează continuarea negocierilor sau retragerea propunerii în ceea ce privește planurile multianuale pentru um, pescuitul peștilor pelagici mici în Marea Adriatică, care s-a împotmolit de mult prea mult timp pentru că doar cu politici mai uh, eficiente putem uh, garanta dezvoltarea și creșterea economică a cetățenilor și companiilor europene. Mulțumesc, președinta! amintește rugămintea de a vorbi ceva mai lent. Președinte Plen- Mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte Plenković. Vreau să vă felicit și să felicit Croația pentru această președinție Spun aceasta în mod special pentru că atunci când, cu 25 de ani, mă aflam în trașee și prin casele distruse din Osiek și Karlovac, în Slavonia și Craina, părea un vis de nerealizat uh, să dețineți președinția. Și tocmai pentru că această reunificare a europenilor de la Tallinn până la Cadiz și de la Zagreb până la Amsterdam a fost atât de frumoasă, nu putem permite ca ea să eșueze. Președinția croată ar putea să îi avertizeze pe cei care încearcă să pună mâna pe Europa în bazele unei ideologii social-democrate care să nu țină cont de dorințele națiunilor, pentru că aceasta ar pune capăt democrației. Ar putea să ceară mai mult bun simț, pentru că această viitoare conferință asupra uh, Europei ar putea uh, păcăli statele membre introducând uh, proiecte europene pe ușa din spate pe care nu toate statele europene le doresc. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bjork, un minut. Mulțumesc! Stimate domnule prim-ministru Plenković, aici sunt. Președinția dumneavoastră spune că dorește să se concentreze pe statul de drept și să gestioneze migrația. Am fost fost și eu în zonele <clears throat> pe care le-ați menționat, la granița dintre Bosnia și Croația. Am, după o evaluare atentă am de văzut uh, acolo 10.000 de uh, imigranți ilegali în 2018 și 25.000 în uh, 2000. Uh, 19. Am citit rapoartele legate de brutalitatea pazei de frontieră croate și poveștile pe care le-am auzit au fost uh, și mai groaznice. Um, am uh, auzit de um, răniri uh, oribile și societatea civilă, în, din solidaritate cu refugiații, încearcă să acționeze, uh, dar este hărțuită de stat. Doresc să spun foarte clar, niciun stat membru nu trebuie să se comporte astfel la frontieră, nicăieri. Așa cum uh, a mai spus un coleg, trebuie să punem capăt uh, acestui comportament, e nevoie de un mecanism independent și trebuie să fie foarte clar Uh, o țară nu poate să intre în Schengen uh, dacă nu pune capăt acestei situații. Mulțumesc. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Din partea domnului Socol. Da? Vă rog, aveți cuvântul 30 de secunde. Mulțumesc. Dragi colegi, de ce spuneți lucruri neadevărate? Informațiile despre care vorbiți nu se află în rapoarte oficiale. Sunt tentative de difamare a guvernului croat uh, de către anumite organizații fără legitimitate, fără resurse și fără informații să vorbească în cunoștință de cauză. Croația respectă toate standardele Uniunii Europene, dreptul internațional și vă invit să nu propagați astfel de informații eronate. Îmi pare rău, dar e ridicol ați citit rapoartele. Eu am văzut lucrurile cu ochii mei. Am văzut cu ochii mei cum 20 de persoane au fost uh, uh, trimise înapoi de poliția croată. Am văzut uh, uh am, am văzut uh, cum uh, uh, am auzit că unii oameni au fost alungați cu câini, au fost muncați de câini, oameni care au fost ținuți în apă rece o jumătate de oră și apoi trimiși înapoi în Bosnia. Cum puteți spune că se respectă dreptul internațional? Astăzi nu se respectă. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Șincici, un minut. Hvala vam. Ovom prilikom treba reći... Mulțumesc. Îmi doresc să folosesc această ocazie pentru a explica cum arată Croația în cursul președinției sale. Corupție și afaceri ilegale. Și mă voi referi și la accesul la informații. În calitate de deputat, eurodeputat croat, am făcut o solicitare pentru a afla cine a intrat în clădirea guvernului croat într-o anumită zi. La doi ani distanță, încă nu am primit un răspuns. Vorbim despre un eurodeputat în această situație. La ce să se aștepte un cetățean obișnuit? Termenul legal fusese de două săptămâni. Și Uh, există în acest sens uh, o decizie a Curții Constituționale și cu toate acestea niciun uh, răspuns. E vorba de Parlamentul croat. Nu e vorba de mm, comportamentul unui prim-ministru. Faceți acest lucru pentru a vă proteja prietenii care s-au întâlnit ilegal în clădirea guvernului și care fă- și au um, afaceri ilegale. Mulțumesc, doamna Nibler, acum. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte a Comisiei, domnule președinte al Consiliului. Ne aflăm la începutul unui nou an, unui deceniu nou, a unei președinții uh, noi și, așa cum se spune, la orice început uh, are un anumit uh, flair al miracolului, orice uh, început uh, e un pas înainte și ceea ce ne-a spus până acum domnule uh, prim-ministru, ne arată că abordați uh, cu pragmatism problemele cu care ne confruntăm. Vă pot spune că la început de an au loc foarte multe evenimente. La început de an, oamenii au așteptări mari vis-a-vis -vis de capacitatea noastră de a rezolva problema migrației aici la nivel european. Vă rog să vă implicați astfel încât în uh, cursul președinției dumneavoastră să ajungem la un rezultat, să avem reguli comune în domeniul azilului, astfel încât statele membre să-și asume și o răspundere comună față de această mare provocare a migrației. Avem nevoie de o coordonare comună, de granițe sigure și de combaterea uh, cauzelor uh, migrației și mă bucur că uh, colegii care mm, au vorbit înaintea mea s-au referit la aceste chestiuni a migrației și a partenenței la zona Schengen. V-aș mai ruga ca și în celelalte că ținând cont și de celelalte provocări, uh, digitalizare și așa mai departe, să nu uitați și de um, migrație și să vă implicați pentru ajungerea la un consens în cadrul statelor membre. Mulțumesc, doamna Perry, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Domnule Plencovici, mă bucur să vă văd din nou aici. Ce s-a întâmplat în Libia și escaladarea conflictului între SUA și Iran ne arată cât de important este rolul nostru dincolo de frontiere. Trebuie să mizăm pe diplomație. Tocmai de aceea salutăm angajamentul dumneavoastră pentru a avea o Europa puternică într-o lume plină de provocări. După cum știți, nu putem fi actor global dacă nu ne respectăm angajamentele și asta este și mai adevărat pentru partenerii apropiați, cei din Balcanii Occidentali. Trebuie să garantăm credibilitatea procesului și să deschidem negocierile cu Macedonia de Nord și cu Albania în martie, înaintea summitului de la Zagreb. Și, în sfârșit, Uniunea nu poate fi puternică dacă eșuează democrațiile noastre. Polonia și Ungaria trebuie să uh, Uh, fie supuse unei acțiuni uniforme din partea Consiliului și să se pune capăt interferențelor democratice în alegeri. Intenția grupului meu este de a lucra în acest sens cu noua președinție. Mulțumesc, dragi colegi! Avem 16 oratori înscriși pe lista Catch the Eye. Vom închide lista acum și vă avertizez încă de pe acum că nu toată lumea va avea timp să intervină. Vă rog să respectați timpul de vorbire. După cum uh, vedeți, uh, când uh, pe ecran apare roșu, înseamnă că vi s-a terminat timpul și trebuie să terminați cât mai rapid. Doamna Aie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, este a cincea președinție care are de a face cu acest dosar spinos al viitorului buget al UE. Sper că dumneavoastră veți reuși. Consiliul i-a dat misiunea lui Charles Michel să ajungă la un acord, dar președinția croată va avea un rol fundamental de jucat, acela de a da un impuls. Trebuie să avansăm. Uh, atâta timp cât uh, politicienii întârzie, uh, agricultorii, regiunile au dubii um, mijloacele care vor fi alocate sunt încă necunoscute. Vă întreb, Uh, cum pot beneficiarii să planifice proiecte în această incertitudine, iar Parlamentul cum poate să negocieze serios acțiuni viitoare fără a cunoaște mijloacele financiare. Domnule prim-ministru, viitorul nostru este comun pentru că avem provocări comune. Lupta împotriva schimbărilor climatice nu se va face la scala Luxemburgului și politica de migrație nu va fi doar în Grecia și apărarea continentului nostru nu trebuie să fie făcută doar de Estonia. Suveranitatea noastră alimentară nu poate să fie uh, asigurată doar de Franța și de Germania. Și dacă problema nu este este doar contabilă, soluția e simplă. Uniunea are nevoie de noi resurse proprii. Mulțumesc. For one minute. Are cuvântul acum domnul Marfart, un minut. Ja, vielen, vielen Dank. Mulțumesc, domnule prim-ministru. În primul rând, aș dori să vă urez mult succes pe parcursul președinției. Ne-ați uh, prezentat priorități importante, printre care și prioritatea Europa care uh, unește. Și cred că este important că în acest context există tot mereu uh, uh, observații la adresa politicienilor în sensul că spun un lucru și fac altceva. Eu cred că aici trebuie să fim atenți. Cred că în următoarele luni putem avea opinii diferite în ceea ce privește politica în domeniul azilului și migrației, însă această dezbatere trebuie să aibă la bază sinceritatea și văd Văd uh, că am văzut și în cazul Croației că există atât de multe dovezi legate de trimiterea înapoi a oamenilor, oamenilor de la graniță. Și pe de altă parte, nu se spune da, vom investiga, ci se spune clar că uh, nu e adevărat. Eu cred că dacă vrem o Europa care protejează, trebuie să avem și o Europa care protejează drepturile oamenilor și la granițele externe. Mulțumesc, domnul Bardela, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule prim-ministru, guvernul creștin-democrat din Croația în funcție acum în cadrul președinției rotative a Consiliului. Migrația masivă, concurența intracomunitară, interferența în funcționarea statelor suverane, Președințiile se succedă, însă politicile sunt toate asemănătoare. În ciuda faptului că cetățenii sunt din ce în ce mai critici față de UE, așa cum arată ultimele sondaje în Franța, Italia, Spania sau Regatul Unit recent, partizanii Europei Federale doresc mai multă integrare, mai multă extindere. Președinta întrerupe oratorul. Puteți să încetiniți, vă rog, ritmul, dacă se poate mai puțină suveranitate. Iată, Uniunea intră într-o criză instituțională cu consecințe majore pentru economia croată, pentru lucrătorii de acolo, în ceea ce privește șantierele navale, care au trebuit să facă față concurenței uh, libere și uh, loiale. Deci nu puteți ignora provocările care vă așteaptă. Programul pe care l-ați prezentat aici uh, nu este deloc revoluționar și nu va schimba nimic pentru viața noastră de zi cu zi. Președintele Macron până la urmă va ceda în fața cerințelor comisiei și va accepta procesul de aderare al Albaniei în ciuda faptului că noi denunțăm o grămadă de probleme de acolo. Do- de asemenea, așa cum a făcut și uh, președinția română, se va accepta această aderare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, uh, domnul Iurița, un minut. Mulțumesc! <coughs> Sarcina președinției croate va fi aceea de a face progrese în legătură cu negocierea bugetului pe termen lung al Uniunii Europene. Având în vedere retragerea Regatului Unit, uh, lipsesc bani și uh, trebuie să crească veniturile din partea altor state membre îmi pare rău că anumite state membre doresc să introducă noi taxe europene. Um, avem nevoie să îmbunătățim gestiunea resurselor pe care le avem deja. Slovacia, țara pe care o reprezint, este um, destinatar net uh, al fondurilor europene, dar cetățenii noștri înțeleg că mai puține venituri înseamnă mai puține cheltuieli. Însă nu înțeleg de ce fondurile europene uh, au fost uh, dis distribuite conform acelorași principii neeficiente. Cer Consiliului să definească mai bine obiectivele politicilor sale și să evalueze critic programele neeficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Papadimulis. Chiria for the Lion. Mulțumesc. Uh. Haideți să spunem care este adevărul. În criza din Libia și criza între Statele Unite și Iran, Uniunea Europeană nu este deloc prezentă. Suntem un adevărat gigant economic, însă din punct de vedere politic suntem un pitic. Domnule Plenković, dacă dorim o Europa mai puternică la nivel internațional, o Europa care să aducă pacea și să vină cu soluții politice și diplomatice, atunci ar trebui să se schimbe multe lucruri iar președinția dumneavoastră nu va fi evaluată după declarațiile frumoase, ci după rezultatele la finalul președinției ați putea să vă aduceți contribuția pentru adoptarea CFM-ului cu propunerile Parlamentului pentru a nu reduce fondurile de coeziune sau fondurile de dezvoltare regională și pentru inovare? Veți continua sau veți începe, mai bine spus, negocierile în vederea aderării cu Macedonia de Nord și cu Albania în luna martie? veți aplica de asemenea pachetul azil pe care noi l-am adoptat în urmă cu 2 ani și care este de atunci blocat la Consiliu? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Corao! Mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, doamna von der Leyen, bun venit um, înapoi în Parlamentul European, domnule Plenković. Am ascultat uh, cu atenție prezentarea și de asemenea Uh, ce ați spus despre tranziția justă la energie curată. Um, de asemenea, ați spus că vă veți concentra asupra Mediteranei. De asemenea, ați vorbit de încurajarea digitalizării bazate pe cercetare și inovare în legătură și cu noile competențe necesare pe piața muncii. Acest uh, lucru este absolut necesar pentru noi în această nouă eră verde. Și în acest context, de ce să nu um, excludem aceste inițiative în domeniul uh, politicilor verzi uh, de la impozitare pentru că e nevoie de măsuri efective și concrete care să schimbe viața cetățenilor europeni uh, începând de pe acum. Mult succes cu prima președinție rotativă. Mulțumesc, domnul Deli. Uh, Mulțumesc, Doamnă președinte, stimată doamnă președinte a Comisiei, domnule prim-ministru, mă voi referi la extindere și mă bucur că ați pus pe ordinea de zi această temă. Sper că vom, veți reuși să convinge statele membre cu o nouă abordare nouă și sper de asemenea că le veți convinge pe statele din Balcanii Occidentali că aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv în sine. În toate aceste state, um, sondajele arată că majoritatea populației susține acest demers demers. Oamenii iubesc Uniunea Europeană, chiar dacă recent Uniunea Europeană s-a comportat ca o mamă vitregă. Să sperăm că se va schimba această situație. Um, delegația maghiară din cadrul PP e dispusă să vă ajute în acest demers pentru că ne dorim o vecinătate prosperă cu state membre noi cât se poate de curând pentru că sunt convins că fără acestea Uniunea nu poate fi suficient de puternică pentru a face față politicilor globale. Deci uh, toți ochii sunt pe dumneavoastră acum, domnule președinte. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aveți un, uh, o solicitare de cartonaș albastru din partea domnului Luis Garicano. O uh, acceptați întrebarea? Nu? Mă scuzați, uh, se pare că e o confuzie. Nu există o astfel de solicitare. Trecem la următorul vorbitor, domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați venit în Parlament. Încă o dată, mult succes pentru președinția dumneavoastră și își doresc să încep cu felicitări pentru strategia dumneavoastră pentru conectivitatea UE. Este, aceasta e o politică extrem de importantă, e evident. Avem încă două zone din UE fără sau cu conectivitate limitată la internet. Acest lucru afectează mai ales, acest uh, fenomen afectează mai ales zonele rurale și regiunile depopulate și cetățenii trebuie să beneficieze toți de infrastructura digitală uh, accesibilă și tehnologia 5G nu e doar uh, un termen la modă, este baza pentru aplicații, pentru de transporturi, sănătate și energie și nu este acceptabilă situația heterogenă din UE și, doamnă von der Leyen, mă uit la dumneavoastră, trebuie să facem ceva pentru a evita uh, aceste diferențe între zonele Uniunii Europene și avem nevoie de abordare strategică pentru uh, tehnologia 5G. Pe nimeni nu trebuie să lăsăm în urmă și trebuie să uh, evităm reducerea standardelor pe piața muncii. Mulțumesc, urmează doamna Ceh, un minut. Thank you. Dear Croatian friends. Mulțumesc, dragi prieteni croați. Deseori se spune că UE se află uh, la o încrucișare de drumuri pe măsură ce luați uh, frâiele UE într-un astfel de moment decisiv, deciziile dumneavoastră sunt esențiale. Criza climatică, Brexitul, bugetul, și problemele în creștere cu statul de drept în anumite state, toate acestea sunt probleme cu consecințe pe termen lung pentru toate țările europene. De aceea cer președinției dumneavoastră să nu subestimeze importanța procedurilor în ceea ce privește statul de drept, pentru că nu e vorba doar de anumite state, e vorba de comunitatea noastră, de Uniunea Europeană care se respectă pe sine pentru a face ceva atunci când regulile nu sunt respectate. Și sper să dați dovadă de același respect față de noi, pentru că din păcate, deseori el lipsește. Și sper să aveți uh, încredere pentru a fi un adevărat lider al statului de drept și să mergeți mai departe cu procedura articolului 7 care a fost oprită în trecut. Deci utilizați această oportunitate pentru a da exemplu și pentru a lăsa o moștenire pe care toți să construim proiectul european mai departe. Mulțumesc, doamna Stric. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut um, președinția croată în Parlamentul European și vă urez uh, mult succes în atingerea obiectivelor. Una dintre prioritățile Comisiei este a găsi uh, un nou consens în ceea ce privește azilul, bazat pe solidaritate și pe dreptul la azil. Însă adoptarea acestei noi legislații s-ar putea să dureze ani de zile. Din fericire, există deja reguli care, dacă ar fi implementate corect, ar armoniza deja sistemele noastre. De aceea aș dori să știu ce va face președinția pentru a promova conformitatea cu actualul acquis în domeniul azilului din partea tuturor statelor membre, pentru că Iată, se spune că uh, respingerile la frontieră au loc în multe state membre. Am investigat aceste practici în, cal- practici în calitate de raportor pentru uh, Uh, Consiliul Europei și am avut ocazia să vizitez frontiera Croației cu Bosnia și am fost surprinsă de numărul mare de cazuri bine documentate cu privire la violența care are loc aici și de încălcarea dreptului la zile. Admiteți că se întâmplă acest lucru, ce pași va face guvernul croat pentru a interzice aceste practici complet și a le combate uh, și în toate celelalte state membre. Președinta intervine, cer scuze, dar ați depășit cu mult timpul alocat. Va, voi fi foarte strict în această privință de acum încolo. Urmează domnul Dare, un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc domnule prim-ministru Plenković. Europa puternică într-o lume a provocărilor este motoul Croației. Ocazie și o provocare aceea de a apropia pe cetățeni de Uniunea Europeană, de a demonstra că UE nu este doar una a intereselor economice și financiare, este Europa cetățenilor care poate și trebuie să ofere mult mai mult realităților uh, din statele membre. Avem provocări majore, Brexitul, uh, CFM-ul, gestionarea fluxurilor migratorii. Sunt priorități ambițioase. Trebuie să oferim mai multă infrastructură, mai multă dezvoltare și mai multe influențe la nivel global. Dar și alte puncte de pe agenda sunt la fel de importante. Sprijin zonelor rurale, agriculturii, creșterii competitivității, MM-urilor. Trebuie să promovăm turismul durabil uh, și trebuie să consolidăm cooperarea macroregională. La nivelul culturii și al educației sprijinim obiectivul creșterii mobilității studenților și cercetătorilor și promovarea patrimoniului cultural european, precum și utilizarea instrumentului de incluziune socială. Eu vin din regiunea Veneto și având în vedere similitudinile economice și culturale, Președinte, o roagă pe vorbitor să vorbească mai rar și vorbitorul se oprește. A, da, am înțeles, îmi cer scuze. Deci eu sunt din regiunea Veneto și având în vedere similitudinile istorice și cultura între zona mea și Croația, voi face tot ce va stă în putere pentru ca obiectivele să fie atinse și sprijin președinția croată Uh, și vă asigur că vom colabora cât se poate de bine. Mulțumesc, domnule Plencovici. Mulțumesc, care cuvântul acum minut, domnul Bourgeois. Minister, namens de Vlaamse delegatie focus Mulțumesc. Domnul președinte, în numele delegației flamande aș vrea să mă centrez pe câteva elemente. În primul rând, în ceea ce privește bugetul centrarea pe digitalizare, pe cercetare și dezvoltare, pentru că lumea nu ne va aștepta. Ați vorbit de asemenea și de un stat uh, de drept important. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă și la frontiere. Nu putem aștepta cu brațele încrucișate. Iar Brexitul, de asemenea, este important, este esențială cooperarea cu colegii noștri britanici. Iar când e vorba de Balcanii Occidentali, noua situație de acolo și procesul dinamic care este în curs, cred că uh, prezintă uh, posibilități pentru viitor. Mulțumesc. Doamna Phillips. Doamna von der Leyen, v-am văzut uh, în această dimineață plecând cu escorta dumneavoastră și aș fi vrut să vă cer să mă duceți și pe mine, pentru că nu părea foarte ecologic să nu însoțiți o colegă care merge în aceeași uh, clădire ca și dumneavoastră. Este uh, surprinzătoarea propunerea noastră pentru următoarele șase luni. Mai mulți bani, uși deschise pentru Albania și Macedonia de Nord și ambiția ca Regatul Unit să respectă în continuare regulile europene. De ce să faceți asta? Croația ar putea să se alăture și ea în acest caz uh, monezii europene, care este un eșec doar uh, BCE-ul uh, va avea posibilitatea să vă elibereze. Uniunea Europeană este lider în ceea ce privește șomajul uh, ridicat și așa mai departe. Deci păstrați moneda dumneavoastră. Cetățenii doresc însă libertate, nu doresc ca superstatul să li se impună. Regatul Unit dorește să plece din acest proiect uh, falimentar și dacă nu faceți reforme, dacă nu renunțați la atâtea directive și regulamente, atunci multe alte nații uh, curajoase, națiuni curajoase vor face același lucru. Mulțumesc, domnul González Pons, un minut și jumătate. Bine ai venit acasă, Andrei. Faptul că țara cea mai tânără a Uniunii ocupă acest uh, post de uh, președinția Uniunii Europene uh, arată că există avantaje. Trebuie să se pună capăt mesajelor ambigue privind aderarea, pentru că astfel ni se reduce credibilitatea și se deschide ușa altor puteri cu interese obscure care ne vor lua locul. În ziua în care Uniunea închide ușa Balcanilor va începe distrugerea Uniunii Europene. Mi-a plăcut planul prezentat pentru conferența pentru viitorul Europei. După durerea adusă de Brexit, într-adevăr, trebuie să arătăm cu degetul pe dușmanii Europei, naționaliști, separatiști și cei care încearcă să ne dezbineze. Naționalismul este dușmanul păcii. Și dacă e adevărat, așa cum ai spus, Andrei, că trebuie să apărăm statul de drept din toate puterile, trebuie să respectăm independența judecătorilor și a tribunalelor, trebuie să respectăm hotărârile lor și acest Parlament trebuie să accepte hotărârile tribunalelor și cei care respectă statul de drept trebuie să respecte hotărârile justiției. Uh, și sper că sub președinția croată Brexitul să fie ultima dată când o țară iese din Europa, să fie ultima victorie a naționaliștilor. Thank, you for Mulțumesc și acum un minut domnul Pițula. Hvala lijepo, poštovani gospodine. Mulțumesc domnule prim-ministru. În primul rând, aș dori să spun că este o plăcere să avem o dezbatere cu privire la programul președinției croate. Mă bucur să văd că și insulele se regăsesc printre prioritățile din programul guvernului croat. De pildă, prin prisma rolului pe care îl uh, pot avea în tranziția energetică și Croația are foarte multe insule. Ce măsuri veți lua pentru a consolida acest proces? De asemenea, salut prioritatea care se referă la extindere. Eu voi avea misiunea să pregătesc recomandările pe în ceea ce privește uh, summitul a revenit în centrul atenției această temă. Trebuie să includem țările din Balcanii Occidentale în acest proces de definire a noii metodologii. Croația este cel mai tânăr stat din Uniunea Europeană. Ce semnale au venit din partea Franței sau altor state care împărtășesc poziția acesteia? Mulțumesc, domnule prim-ministru, bun venit înapoi în casa dumneavoastră în Parlamentul European. Doresc să felicit președinția croată cu privire la programul său ambițios, în special în ceea ce privește Balcanii Occidentali. A fost un început uh, ambițios uh, pentru acest an, în special pentru doamna von der Leyen, care a spus în, la Zagreb că ar trebui să existe Uh, undă verde pentru Macedonia de Nord și Albania, dar aș dori să vă reamintesc că nu trebuie să promitem lucruri care nu pot fi realizate. În al doilea rând, astăzi realitatea globală este că nu ne putem permite să ținem statele din Balcanii Occidentali undeva în um, fundul ogrăzii. Trebuie să se alăture prin planul lui trebuie să participe la elaborarea noi metodologii pentru aderare. Trebuie să consultăm aceste state pentru că altfel acest proces va eșua de la bun început. În al doilea rând, cum spunea și domnul Pițu la conferința cu privire la viitorul Europei, fiecare țară candidată trebuie să joace un rol în cadrul acestei conferințe. Mulțumesc! Președinte intervine, dragi colegi, vă rog să respectați timpul de vorbire. Dacă depășiți cu 10 secunde e în regulă, dar 20 desigur nu. Următorul vorbitor este domnul Cra. Domnule prim-ministru, acum 28 de ani Croația a fost recunoscută ca stat independent din, de către majoritatea statelor UE. Și iată că acum sunteți aici și conduceți președinție. În acest sens, uh, felicitările mele. Însă trebuie să recunosc că la citirea programului dumneavoastră am fost dezamăgit. Vorbiți de uh, candidatul la aderare Turcia, vreți să includeți în Uniunea Europeană și Kosovo. Eu nu cred că în cel care a înființat partidul dumneavoastră, Franio Tuchman, ar fi uh, susținut uh, acest lucru și uh, nici majoritatea cetățenilor din Croația. Și vă avertizez Um, în ceea ce privește promovarea unor politici care să contravină cetățenilor dumneavoastră. Uitați-vă doar la câți oameni părăsesc, cât tineri părăsesc uh, Croația. Eu cred că trebuie să reveniți uh, la uh, ideile fondatorilor partidului dumneavoastră. Uniunea Europeană este în prezent uh, spațiul economic cu cea mai mică creștere, cu cea mai mică capacitate uh, investițională, vrea însă să investească 3 biliarde în uh, Uh, combaterea schimbărilor climatice, care nu reprezintă un domeniu de vizor, chiar dacă majoritatea consideră acest lucru. De aceea, uitați-vă înapoi spre Franiu Tuchman, pentru că eu cred uh, că parteneriate sunt ceea ce căutăm. State supranaționale nu aduc nimic. Știți uh, foarte bine acest lucru, ce a fost și Iugoslavia. Intervine președintea, urmează un minut domnul Toșenovski. Programul priori. Mulțumesc, domnule prim-ministru. În Programul de priorități al președinției dumneavoastră la capitolul transporturi, telecomunicații și energie ați făcut referință între altele și la neutralitatea climatică pentru UE și la implementarea Uniunii Energiei. Aș vrea să vă rog să acordați atenție felului în care se implementează obiectivele care sunt uh, complexe din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere economic pentru că semnalele pe care le transmitem industriei uh, se schimbă tot timpul și sunt convins că ar trebui să ne centrăm în special pe întărirea programului Orizont Europa. Acest program tematic, dacă nu este recunoscut, uh, nu uh, se va putea implementa uh, fără să se facă eforturi economice deosebite. Și cred că președinția croată ar trebui să crească bugetul pentru Orizont Europa. Și vă urez numai succes, domnule prim-ministru. Mulțumesc. Domnul Puigdemont, un minut. President, Prime Minister. Domnule prim-ministru, este o adevărată plăcere să spun bun venit președinției croate aici la Uniunea Europeană un stat care și-a câștigat independența recent și care a devenit membru al UE. Vreau să mulțumesc domnului Plencovici pentru că a promovat dialogul între Spania și Catalonia. Catalonia este o afacere internă a Europei și va rămâne prezentă în timpul președinției dumneavoastră. De aceea trebuie să se găsească o soluție politică prin dialog și negociere. Uniunea Europeană trebuie să facă progrese pentru a găsi mecanisme democratice de autodeterminare, pentru că represiunea nu poate fi o soluție. A sosit momentul ca politicienii europeni să se pronunțe și să arate lumii care este cea mai bună soluție și că dreptul la autodeterminare este cel mai bun pentru a rezolva conflictele nu doar în Europa, ci și în lumea întreagă. Mulțumesc! Can I just... Vreau să vă anunț că avem două cartonașe albastre. Le acceptați? Nu. Prin urmare, nu se acceptă cartonașele albastre și trecem la domnul Mureșan, un minut și jumătate. Thank you very much. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule prim-ministru Plenković, bine ați venit înapoi în Parlamentul European. Mă bucur că, iată, Croația conduce Uniunea Europeană pentru următoarele șase luni. Sunteți un model pentru întreaga regiune a Balcanilor Occidentali și sub conducerea primului ministru Plenković în Croația s-a ajuns la stabilitate economică, doriți să intrați în zona euro în curând și Croația rescop, respectă toate condițiile pentru întoarcerea zona în Schengen. Poate fi un model pentru toți Balcanii Occidentali. Avem nevoie de două lucruri. Mai întâi, er, celelalte țări din Balcanii Occidentali trebuie să facă reforme și, în al doilea rând, noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne respectăm promisiunile făcute Balcanilor Occidentali occidental, să spunem suscitare țărilor din Balcanii Occidentali, faceți parte din Europa, în locul vostru este în UE și dorim să vă sprijinim. Orice contribuție pe care o poate aduce președinția croată în acest sens va fi de importanță istorică. Domnule prim-ministru Plenković, știți, cunoașteți foarte bine Parlamentul European și aveți ocazia să arătați acest lucru în negocierile pe care le vom purta privind bugetul european. Filozofia Parlamentului pentru negocierile bugetare este următoarea. Dorim să finanțăm uh, priorități vechi și noi, prioritățile vechi Uh, sunt de zeci de ani pentru că sunt importante, nu pentru că sunt învechite și suntem de acord că trebuie să facem mai multe și pentru prioritățile noi, protecția frontierelor, lupta împotriva schimbărilor climatice, protecția mediului. Deci, vă rog, fiți alături de Parlament și spuneți colegilor din Consiliu că prioritățile noi necesită finanțare nouă, spuneți colegilor din Consiliu să pună uh, banii unde le sunt uh, cuvintele și vom face tot ce ne va stă în putere pentru a ne asigura că bugetul european va fi bine cheltuit instituit. Mulțumesc și mult succes pentru președinția dumneavoastră! Mulțumesc, care cuvântul domnul Danielson, un minut. Mulțumesc. Mulțumesc domnului prim-ministru pentru prezentarea priorităților președinției. Este un moment important. Este momentul în care trebuie să stabilim uh, parcursul pentru următorii 5 ani. Și de aceea este important să ne concentrăm asupra creierii unui sector social. Și atunci uh, când vorbim despre securitatea la locul de muncă, și acesta este un aspect important. Avem 4.000 de europeni care își pierd viața la locul de muncă în fiecare an, 8.000 se îmbolnăvesc de cancer datorită expunerii la substanțe toxice la locul de muncă. În decembrie Consiliul a adoptat o nouă strategie cu privire la zero decese ocupaționale și zero îmbolnăviri de cancer. Este o temă asupra care trebuie să ne aplecăm și sper că președinția croată va plasa această temă în topul priorităților și se va asigura că vom avea parte de o nouă strategie în ceea ce privește securitatea și sănătatea la locul de muncă. Mulțumesc, doamna Bizoto! Mulțumesc, doamnă președinte. Ne-am săturat. Ne-am săturat de vorbe inutile și de promisiunile false ale acestei Europe. Războiul e la porțile noastre, în Libia, și Europa doarme. În următoarele luni vor veni foarte mulți uh, imigranți clandestini care vor ajunge în Italia și Europa se face că nu vede nimic. Avem teroriștii islamici și uh, puteri străine uh, care ne amenință și Europa îl finanțează cu miliarde pe Erdogan. Pare un film SF, dar totul e din păcate adevărat. Cu aplauze pentru Merkel, Macron și pentru dumneavoastră, doamnă von der Leyen. Ce trebuie să se mai întâmple? Ce așteptați? De ce stați liniștiți așteptând ca barca anumită Europa um, să cadă la fund? Sau vă treziți sau vom sfârși ca Titanicul? Mulțumesc. Urmează domnul Rus un minut. Dank u de europese unie wil. Mulțumesc. Uniunea Europeană dorește să elimine combustibilii fosili pentru că consideră că dioxidul de carbon este o problemă. Însă aceasta nu se poate face doar cu energiile alternative. Trebuie să existe un mix energetic mai larg. În presa olandeză, domnul Timmermans spunea că energia nucleară este prea scumpă însă nu este adevărat pentru că uh, energia eoliană și alte tipuri de energie alternativă vor crea de asemenea foarte multe deșeuri. Iar prețul la kilowatt-oră pentru energia nucleară este uh, jumătate față de prețul în uh, Germania, unde s-au făcut investiții masive pentru energiile alternative. E clar, pe de altă parte, că energia eoliană nu poate fi susținută fără combustibili fosili. Investițiile trebuie să fie responsabile pentru a putea fi concurenți uh, rivali eficienți față de SUA și China, altfel vom pierde locuri de muncă. De aceea rog președinția croată să pună energia nucleară pe ordinea de zi. Domnul Dorfman Stimate președinte a Consiliului, domnule președinte a Comisiei, mulțumim pentru acest program ambițios pentru prima președinție croată în istoria țării noastre. Mă bucur că menționați și politica agricolă comună, mai ales în contextul CFM. Avem nevoie în Europa de o, de spații rurale vitale uh, care să aibă o perspectivă de viitor și în acest sens este nevoie de țărani care să rămână la țară li se cere foarte multe astăzi, dar uh, se uită că e nevoie și de venituri în aceste gospodării agricole, pentru că doar dacă sunt uh, vi uh, viabile din punct de vedere economic, oamenii vor rămâne în zona rurală și vor face agricultură. Avem nevoie de o politică care să acorde mai mare atenție micilor exploatații și să nu susțină atât de mult mari investitori, ci pe cei care împreună cu familia Um, prelucrează pământul. Și sperăm că decizia um, cu privire la politica agricolă comună va modela viitorul în acest sens. Mulțumesc, doamna Iongherius. Mulțumesc. Aș dori să încep felicitându-l pe domnul prim-ministru pentru faptul că Croația tocmai și-a început prima președinție de la aderare. Așa cum au spus și colegii mei, Brexitul uh, e la orizont, nu trebuie să uităm că Brexitul are loc pentru că oamenii de rând nu s-au simțit sprijiniți de Uniunea Europeană. Trebuie să facem mai multe, să avem uh, un cadru financiar uh, multianual ambițios uh, și uh, cu responsabilitate socială. Aș dori să vă întreb cum vă veți asigura că vor fi fonduri suficiente uh, pentru ca pilonul social să supraviețuiască? Cum veți face în așa fel încât să avem suficiente fonduri pentru a pune în aplicare măsurile sociale? Știu că doriți uh, măsuri sociale de durabilitate. Trebuie să uh, luptăm pentru progresul social. Mulțumesc. Urmează domnul Rangel un minut. Uh, thank you, Cher. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule prim-ministru, doamnă președinte a Comisiei. În primul rând, aș vrea să salut președinția croată și în special pe primul ministru Plenković. Și asta nu doar pentru că Croația este unul dintre membrii cei mai noi ai Uniunii, ci și pentru că domnul Plenković este un adevărat pro-european și de aceea sunt sigur că această președinție va permite să facem progrese. Vreau să salut deschiderea față de Balcani și în special susținerea reformelor în țările din Balcani care doresc să adere la Uniune. Un lucru e sigur. Nu se poate adera, nu se poate merge mai departe în proiectul european fără a integra țările balcanice. Aș vrea de asemenea să salut importanța acordată uh, CFM-ului și de asemenea salut angajamentul dumneavoastră față de conferința pentru viitorul Europei, pentru că erau îndoieli dacă Consiliul într-adevăr dorește să facă progrese cu această conferință și acum președinția croată a arătat că o va susține cu claritate. Mulțumesc, domnul Zorinio, un minut. Mundul de să fii. Europa puternică într-o lume plină de provocări um, cu uh, această deviză, un, Croația um, își începe prima președinție a Uniunii Europene. Europa puternică trebuie să fie Europa capabilă să acționeze. Europa care se dezvoltă este capabilă să avanseze cu un cadru financiar multianual pentru a promova convergența, coeziunea uh, și consolidarea resurselor proprii. Europa capabilă uh, să obțină sprijinul cetățenilor uh, Uh, pentru acest proiect de solidaritate și democrație și o uh, Europa care protejează este o Europa cu justiție și coeziune socială. Nu trebuie să lase pe nimeni în urmă în această epocă a tranziției. O Europa puternică este una care promovează valori, dar și are acțiuni concrete